colleagues, um, if you could please take your places. Stimați colegi, vă rog, ocupați loc. Just making sure the Austrians are seated. Vreau să mă asigur că austriecii erau pe locurile lor. Vă mulțumesc, stimați colegi. Îmi face mare plăcere să-i urez bun venit uh, doamnei Johanna Niki Leitner, ministrul federal austriac pentru de interne. Bun venit la reuniunea noastră. Vom avea un schimb de opinii. În septembrie, Austria a avut o re- inițiativă remarcabilă pentru a răspunde la situația umanitară, umanitară în care statele de la um, granițele noastre era confruntate cu o situație dramatică. Inițiativa s-a numit Save Lives și am invitat-o pe doamna ministru să ne împărtășească detalii înainte de uh, să ne dea detalii înainte de a discuta acest pachet. Uh, s-au discutat alte forme de uh, admisie pentru refugiații din Siria. Va fi un forum în data de 9 decembrie la Geneva. Um, o modalitate de a găsi modalități de a răspunde um, acestui val de refugiați. Vom putea să uh, discutăm aceste lucruri și la forumul pentru relocalizare, relocare și reintegrare. Doamne ministru, după cum știți, relocarea este o temă pe care Parlamentul deține oarecare puteri de decizie și avem un pachet care conține multe din aceste inițiative. Sperăm că ne veți împărtăși experiențele dumneavoastră ca ministru care ați luat această inițiativă la nivelul statelor membre. Am dorit să aflăm ceea ce ați găsit în Austria Vă urez bun venit la comisia noastră astăzi. Aveți cuvântul. Herzliche Mulțumesc foarte mult pentru salutul călduros și pentru cuvintele de bun venit. Sunt foarte bucuroasă să pot să vin astăzi în fața dumneavoastră la Comisia Libe din Parlamentul European. Pentru mine, colaborarea cu Parlamentul nu este importantă numai la nivel național, ci bineînțeles și la nivel uh, european cu deputații din Parlamentul European. Și mă bucur foarte mult să pot uh, saluta pe toată lumea aici și să pot prezenta inițiativa austriacă Save Life. Uh, Life. Știți că avem o situație foarte specială, o situație ieșită din comun și de aceea este nevoie de soluții profesioniste. Profesioniste în sensul că, dacă ne uităm la fluxurile migratorii, unde știm, de exemplu, că pe, în jurul Siriei situația lagărilor de refugiați, taberelor de refugiați este foarte, foarte dramatică, fiind mult prea pline. Dacă ne uităm și către Africa și vedem că există zeci de mii care așteaptă să mai treacă oceanul, vă dați seama în ce situație suntem. Pe de altă parte, mai ales în Europa, sistemele naționale de azil sunt în parte depășite și supraîncărcate, spun în parte pentru că 10 din 28 de state membre sunt cei care se ocupă de toate solicitările de azil, de 90% din ele. Și de aceea țările care sunt atât de încărcate nu mai reușesc să facă față la fel de bine cu uh, aceste, uh, în fața acestor fluxuri, de aceea este nevoie de acțiune uh, pe două planuri. Este nevoie de o inițiativă pentru a lupta, în primul rând, împotriva migrației ilegale și împotriva criminalității cărăușilor sau a călăuzelor, îmi cer scuze, și trebuie în același timp să le oferim oamenilor o cale de a veni în Europa pe o cale legală, pe o cale liberă. Și așadar, ă, acesta este și scopul ă, inițiativei noastre austriece Save Lives. Este important să mergem să întâmpinăm uh, refugiații acolo unde sunt ei în țara de origine pentru ca ei să nu mai trebuiască să se bazeze pe călăuze. Avem nevoie de aceea de parteneri uh, foarte de încredere, cum ar fi UNHCR-ul cei care au nevoie de protecție trebuie să fie apărați în cadrul unui program uh, total global în Uniunea Europeană și să fie primiți în acest cadru. Este nevoie de susținerea și participarea tuturor statelor membre după o cheie foarte echitabilă și uh, foarte corectă de repartizare. Aceasta în sensul uh, solidarității pentru că solidaritatea este unul din principiile de bază ale Uniunii și este ceea ce lipește toate părțile din care este formată Uniunea împreună. Tocmai în ceea ce privește acest uh, subiect, azilul, fluxurile migratorii pot fi o sursă de spargere a unității europene. Scopul nostru este să avem o abordare europeană totală cu care putem să le oferim celor care au uh, nevoie de protecție, destulă protecție. În primul rând, este nevoie, după cum ziceam, de o cheie de repartizare corectă în cadrul Uniunii. Știu că această cheie de repartizare trebuie mai întâi să fie elaborată, poate cu ajutorul SAS și altor organizații care pot să ne stea alături, dar, pe de o parte, mai este nevoie, pe de altă parte, și de un al doilea pas, și anume de recepționarea acestor persoane care au nevoie de ajutor în Europa după această cheie de repartizare. Știm că timpul nu este de partea noastră, mai ales în zonele de conflict, este cât se poate de dificil, din Africa de Nord până în Orientul uh, Mijlociu. Iată de ce e nevoie de pregătire profesională pe de-o parte, dar și de o acțiune foarte rapidă. Știu că este nevoie de angajamentul și susținerea tuturor în statele membre, la comisie, dar și aici, bineînțeles, în Parlamentul European. Și pentru a putea obține această susținere, trebuie să lasez un apel către dumneavoastră care sunteți responsabili politici și care nu puteți să stați pur și simplu să vă uitați ce se întâmplă cu călăuzele care aduc uh, sute de oameni, mii de oameni și aduc la pierire. Avem cu toții foarte multe imagini în fața ochilor la care ne gândim, știm că în ultimele luni mii de oameni s-au înnecat în Marea Mediterană. Este nevoie de aceea de o combatere a criminalității uh, călăuzelor și este nevoie de o protecție legală și de căi legale pentru a ajunge în Europa uh, pentru acești uh, aceste fluxuri migratorii. Pe de altă parte, este important să slăbim și presiunile pe sistemele de protecție, pe sistemele de Uh, azil și propunerea noastră, Safe Lives, uh, din, Europa, din Austria trebuie să fie o propunere concretă. Așa se și dorește a fi. Mă bucur că împreună cu noul comisar pentru migrație, domnul Dimitrios Avramopoulos, vom putea astăzi să discutăm despre acest proiect Save Life în cadrul uh, reuniunii dumneavoastră. Aceasta este o propunere care implică participarea tuturor statelor membre și propune o repartizare corectă pe baza principiului de solidaritate între diferitele state. Prin această propunere va trebui, deci, să nu mai uh, se întâmple ca cei care au nevoie de protecție să își riște viața uh, peste Mediterană, ci prin această propunere sperăm să poată să existe o cale sigură pentru ei de a schimba uh, țara în care locuiesc și în același timp să nu mai avem, să nu mai dăm nicio șansă celor care joacă în momentul de față rolul de călăuze ilegale. Cred că această propunere poate să fie în regulă pentru toată lumea care participă, dacă, după cum spuneam, cheia de repartizare este corectă. Sunt convinsă că acolo unde există o dorință, există și o cale și vreau să spun către Comisia Libe că mi se pare extrem de important să put, fi putut să prezint acest proiect în fața dumneavoastră pentru a lansa o discuție, o dezbatere și noi ne-am uh, propus ca acest proiect să fie încurajat la nivel național, dar și la nivel european și ca acest model să fie discutat cu toată lumea pentru ca să ajungem la o soluție umană și umanitară pentru toată lumea. Vă mulțumesc! Thank you very much, Minister. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru. E foarte frumos să ascultăm din partea dumneavoastră acest proiect uh, foarte specific pentru a îmbunătăți relațiile noastre cu miniștrii care fac eforturi în acest domeniu și cred că e foarte bine pentru comisia noastră. Vă mulțumesc pentru timpul acordat. Acum deschidem discuția pentru deputați și aș vrea să încep cu doi membri din Austria. Vreau să încep cu domnul Becker și după aceea cu domnul Weidenholzer. Domnul Becker, aveți cuvântul primul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru că am uh, avut această ocazie de a ne informa despre acest proiect. Și aceasta trebuie să-i mulțumim și președintelui nostru. Stimată doamnă ministră federal, dragă Hani, mulțumesc pentru prezentarea pe care ai făcut-o, care cred eu este foarte impresionantă în contextul european, pentru că atacă problema și îngrijorările chiar de la rădăcină, îngrijorări pe care le împărțim cu toții, mai ales când e vorba de acțiuni solidare și în același timp de combaterea hotărâtă a criminalității. Este foarte important ca noi, europenii, care ne aflăm în această situație de criză, să acționăm împreună. Această propunere este o contribuție foarte importantă la acțiunile împreună și trebuie să încercăm să combatem acțiunile de uh, migrație ilegală cu ajutorul călăuzelor pentru a putea proteja acești oameni. Și de aceea această propunere este una model. Cred că întrebările pe care vreau eu să le pun sunt în interesul dezvoltării mai departe în această comisie a unei uh, idei care să fie concrete. Întrebarea pe care vreau să vă pun eu se referă la la următoarele. Dacă plecăm de la premiza că în proiectul Safe Lives există deja o cheie de repartizare între state și că aceasta joacă un rol important, în ce măsură putem pleca de la premiza că apoi în regulamentul general cu privire al migr- la migrație și în general în tot ceea ce se va hotărâ va putea fi folosită aceeași cheie pentru ca să hotărâm cât mai repede ce se întâmplă? Wie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 mit der hoffnung dass dieser ausschuss äh, diese initiative äh, entsprechend unterstützt wie wir es gewohnt sind über alle fraktionen hinweg. danke! sperăm ca să se susțină așadar această inițiativă dincolo de granițele dintre partidele și grupurile politice. Mulțumesc, domnul Weidenholzer, mulțumesc, domnule, domnule președinte, doamnă ministru. Mulțumesc că ați venit aici astăzi. Eu fac parte dintre cei care vă mai și critică și care își exprimă părerea diferită de dumneavoastră în anumite puncte. Am avut senzația că în vara aceasta discuția a derivat atunci când vorbeam despre tot felul de detalii. Și vreau să vă asigur însă că sunt foarte bucuros și de inițiativa dumneavoastră, sunt foarte impresionat de ea. Pentru ca să depășim acest uh, blocaj pe care îl avem, în care fiecare încearcă să dea vina altcuiva și să nu asigure până la urmă bine frontierele. Consider că trebuie să găsim o cale din acest uh, din acest impas în care ne aflăm deja de mai mulți ani. Cred că această inițiativă este foarte importantă din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că mai întâi trebuie să știm că nu se poate să pot să depun o cerere de azil doar în momentul în care ajung pe, teritoriul european. Adică de aceea oamenii fac atâtea eforturi peste Marea Mediterană, de aceea s-a ajuns în această situație. Procedura aceasta ar trebui de aceea relocalizată în altă parte. Mi se pare că aceasta ar fi uh, o cale foarte bună din impas. În această după-amiază, în această dimineață am discutat deja despre posibilitățile pe care le-am avea de a crea posibilități de intrare pe teritoriul nostru care să fie diferite decât ajungerea la graniță am putea să ne gândim, nu neapărat uh, să ne punem de acord cu NHCR-ul, dar să ne gândim și în ce măsură măsurile, uh, ambasadele Uniunii Europene din diferite țări ar putea să ne ajute la uh, acest sistem. Știu că a existat un timp în care din ambasadele străine se putea face o cerere de azil și aceasta a dus la o uh, eliberare a sistemului și în același timp o scădere a activității călăuzelor. Acesta este un punct foarte important și mi se pare foarte bine că pentru prima dată acum lucrurile sunt gândite altfel. Ar trebui însă să ne mai gândim și uh, la experimentul concret cum va funcționa acest lucru și al doilea lucru important este și cheia de repartizare de care ați vorbit și dumneavoastră. Este foarte important să fie repartizați acești azilanți în toate statele membre. Am vorbit în această dimineață deja de această posibilitate și întrebarea este cum se fac aceste repartizări, pentru că trebuie să ținem cont și de regrupările familiale și așa mai departe. Însă este bine și ar fi foarte util să facem această împărțire între toate statele membre, pentru că astfel am putea să ne depărtăm și de acest sistem foarte restrângător al uh, acordului de la Dublin. Cred că ar trebui să ne gândim și poate îmi spuneți ce părere aveți dumneavoastră dacă n-ar trebui să eliminăm Dublin și să punem un alt sistem. Știu că acest lucru nu se poate de azi pe mâine, dar cred că toată lumea a înțeles că Dublin nu funcționează, ci întrebarea este atâta timp cât nu am nimic, Bineînțeles că trebuie să încerc să mă descurc cu ceea ce am, cu acest sistem. Oricum, vă mulțumesc foarte mult și vreau să vă mulțumesc și pentru faptul că ați ales Parlamentul European ca loc pentru a vă prezenta această nouă inițiativă. Pentru noi este un semn important, un semn al aprecierii și așa și trebuie să se întâmple în democrație. Mulțumesc! Thank you very much. Echo that last statement. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Weidenholzer. Are cuvântul Cecilia Wikström acum. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă adresez direct doamnei ministru Johanna Mikl-Leitner. Vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți astăzi aici cu noi pentru a ne prezenta această inițiativă importantă. Este întotdeauna important pentru noi să ascultăm și să împărtășim cele mai bune practici care vin din partea statelor membre, din partea experților sau altor instituții. Mai ales pentru că dumneavoastră ați arătat că este vorba de o situație foarte disperată a aceștor migranți care nu au altă soluție decât să-și pună viața în mâna acestor traficanți ca să poată intra în Uniunea Europeană și trebuie să le dăm o șansă să intre în manieră sigură. Nu se va găsi o soluție la morțile din Marea Mediterană dacă nu avem o soluție de bază, o soluție care să funcționeze. Sunt de aceea foarte bucuros să văd uh, că există această inițiativă care vine chiar din Austria sunt de acord cu ceea ce a spus dumneavoastră că Uniunea Europeană și statele membre au o responsabilitate enormă umanitară și salut sugestia dumneavoastră de implementare a unui program de relocare europeană împreună cu UNHCR-ul. Sunt de acord cu dumneavoastră că inițiativa aceasta ar trebui să se bazeze pe principiul solidarității și să demonstreze un angajament comun european față de relocare. Cred că toate statele care participă astăzi la relocare sunt cele care, acolo, care primesc cele mai multe persoane și restul iau câteva, doar câte, sute, câteva sute de persoane pe an uh, le primesc la, în țara lor, ceea ce nu este nici măcar o picătură în ocean în ceea ce privește situația globală. Putem să facem mult mai multe decât facem acum și să îmbunătățim și solidaritatea și uh, partajarea responsabilității între statele membre din Europa. În 2013 numai uh, foarte puține din cererile de azil au fost, solicitările de azil au fost uh, apoi uh, acordate dacă, de, în unele state membre. Dacă introducem un sistem, o cheie de distribuire sau o cotă pentru fiecare stat membru, este clar că ne vom baza pe date cantitative, de exemplu PIB-ul țării, populația, teritoriul, mărimea, bineînțeles, uh, dar și mai important decât atât ne vom uh, baza și pe faptul că trebuie să ținem pe datele calitative, cum ar fi legăturile de familie, perspectivele de integrare în țara respectivă, competențele lingvistice și așa mai departe. Dacă nu ținem cont de aceste date calitative, vom crea dificultăți de integrare suplimentare pentru că sta, uh, situația de, pentru că sistemul de cote ar trebui să găsească un echilibru între statele membre, fără să se transforme într-o obligație pentru un solicitant de azil să meargă într-o țară sau alta. Eu vreau să vă întreb dacă puteți să vă gândiți la un sistem de cote sau la o cheie de distribuție ca fiind uh, un sistem voluntar sau obligatoriu pentru solicitantul de azil și câtă flexibilitate ați avea pentru a putea ține cont de aceste date calitative, lăsând totuși această la îndemâna statelor membre o chestiune obligatorie și anume de a lua partea responsabilității care li se cuvine. Și întrebarea este cum a fost propusă pro, uh, propunerea dumneavoastră, cum a fost uh, primită la Consiliu de către ceilalți șefi de stat și de guverne. Credeți că avem vreo șansă să continuăm cu ea? Pentru că noi de multe ori în această comisie ne-ar place să fim o musculiță la uh, Consiliu și să auzim ce spun ceilalți. Iată că acum aveți oportunitatea să ne spuneți câteva din experiențele dumneavoastră de la Consiliu pe această temă. Și știți dacă Comisia ar fi gata în acest moment sau uh, în uh, scurt timp să ne prezinte un proiect uh, pilot cu toate aceste elemente și dacă este așa, ați putea să ne spuneți când se poate întâmpla acest lucru? Mulțumesc! Thank you, Cecilia. Mulțumesc, doamnă ministru. Acum o să puteți să ne răspundeți uh, la întrebările pe care vi le-au pus uh, colegii noștri. Pot să pot să vă spun că sunt foarte multe întrebări și am vorbit și cu omologul dumneavoastră din uh, Austria și sunteți într-adevăr uh, diferiți. Oricum, mai vreau să dau cuvântul unui vorbitor. Thomas, te rog. Danke sehr, Frau Minister uh, Leitner. Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru Leitner. Mulțumesc foarte mult pentru analiza noastră și pentru inițiativa pe care ne-ați prezentat-o astăzi. Dar trebuie să spun că Eu nu sunt pentru această inițiativă pentru că văd foarte multe probleme în legătură cu ea. Și anume, pentru că cei care fac parte din grupurile naționaliste vor uh, imediat vor uh, prelua această temă în Franța, în alte țări, cotele fiind considerate cu, asociate cu culoarea roșie imediat de către cei care sunt împotriva Uniunii. O să vorbesc în cehă, pentru că vreau să pun anumite întrebări în cehă. A fost foarte important însă să văd ce reacție aveți dumneavoastră. Eu sunt foarte pentru Austria. Eu mă bucur că Austria se ocupă de această temă. Da, e pokud, uh, pocuci imigranti... Dacă solicitanții de azil nu vor trece prin procedurile totale de azil, unde vor fi ei returnați? Aceasta este prima întrebare pe care o să mi-o pună oricine în Republica Cehă. Apoi, o problemă legată de cote. Republica Cehă nu are o problemă foarte mare cu uh, primirea migranților, dar ce se va întâmpla după aceea? Cum se va desfășura procesul de integrare? Limba cehă dați seama, dacă ne uităm la domnul președinte, uitați cum îmi pronunță numele. Este una din cele mai dificile limbi din Europa. Și noi, cehii, nu cred că vom găsi vreun migrant care vorbește cehă corect. Deci este într-adevăr o mare problemă, un obstacol foarte mare la în calea integrării. Poate slovacii și alții vor avea mai multe facilități să integreze persoane din țările slave, dar dacă avem o cotă fixă, eu văd o problemă foarte mare. Acești oameni nu vor fi integrați. Puteți să stați o zi întreagă cu mine în țara mea. Eu am vizitat uh, oamenii din, din toate orașele și din uh, taberele de refugiați și oamenii care au fost acolo nu au reușit să se integreze din cauza obstacolelor lingvistice. Nu e ca engleza sau germana. Sunt de acord cu dumneavoastră că este o problemă foarte mare, aveți dreptate, dar mai avem și altă problemă. Poate că ar trebui să ne gândim uh, să tratăm această problemă pe baza principiilor voluntare, adică fiecare stat să decidă dacă acceptă sau nu anumiți solicitanți pe bază voluntară. Eu am, făcut part, am participat la o conferință în Italia și aveam oameni care spuneau că cotele nu sunt soluția în momentul de față. I-ați auzit pe acei colegi din Sicilia care au corectat cifrele date și au spus că sunt greșite informațiile statistice, spunând că de fapt sunt sute de migranți, când de fapt sunt câteva zeci. Cum o să atacați dumneavoastră această problemă? Cum o să găsiți finanțarea? Acestea sunt unele din întrebările pe care vreau eu să vi le pun. Aș vrea să fiu optimist la fel de optimist ca colegul nostru Becker, dar am prea multe întrebări și am foarte multe răspunsuri pe care le aștept. Mulțumesc, doamna Helga Stevens. Dank u wel, voorzitter. Ik heb één vraag. Mulțumesc. Am înțeles că obiectivul acestei inițiative este reinstalarea. Bineînțeles că suntem de acord că obiectivul trebuie să fie acela de a adăuga, de a ajuta pe refugiați, însă cum veți face acest lucru în mod concret? Pe baza, baza regulilor regulamentului de la Dublin, solicitarea trebuie să fie procesată în statul de intrare, dar dacă această persoană vine din afara Uniunii, cum se întâmplă împărțirea sarcinii? Exact. Cum vă veți asigura de aceste criterii? Stimați colegi, cred că am uh, încheiat lista. Doamnă ministru, dacă sunteți gata, s-au pus câteva întrebări destul de consistente. Please, da. please go ahead. Entschuldigen. Îmi cer scuze. Așadar, sunt gata să răspund, bineînțeles, la toate aceste întrebări. Provocarea foarte mare nu este numai legată de conceptul total, ci provocarea foarte mare se regăsește și în detaliul punerii în aplicare, în felul în care pas cu pas trebuie pus acest proiect în aplicare. Foarte important, decisiv este, după cum a spus și doamna deputat din Marea Britanie, ca situația dificilă, disperată a refugiaților trebuie să ne fie, în primul rând, întotdeauna prezentă în fața ochilor, care trebuie să, aceștia trebuie să treacă prin uh, tot felul de proceduri îngrozitoare, cu, trăiesc cu frică, sunt violați sau alte lucruri îngrozitoare. Deci de aceea vorbeam de solidaritatea din cadrul Uniunii Europene, pentru că pe solidaritate trebuie să ne bazăm, pe colaborarea cu statele terțe, și pe acțiuni proactive pentru a gestiona fluxul migratoriu. Proiectul Save Life dorește să facă o diferență între migrația legală și migrația ilegală. De acest proiect se leagă și faptul că granițele noastre externe, frontierele externe trebuie să fie asigurate și cu acest sistem uh, se ajunge, trebuie să se ajungă și la o reinstalare corectă. Am fost întrebată cum trebuie să funcționeze exact acest sistem, dacă se poate folosi sistemul ambasadelor de solicitare de azil prin acest intermediu. Eu cred că în țările terțe ar trebui să folosim profesioniștii, adică UNHCR-ul, dacă UNHCR-ul dispune de această competență, pentru a vedea dacă cineva trebuie sau nu trebuie să fie protejat sau nu are nevoie. Adică numai cei care chiar au nevoie să fie protejați vor uh, putea să participe la repartizarea, prin cheia de repartizare în toată Europa, în 28 de state membre. Aceasta înseamnă că pe baza acestei repartizări, cei care solicită azilul uh, Refugiații de război ajung direct în statele membre și procedura de azil se poate face chiar direct la fața locului în statul membru. Bineînțeles că se poate găsi și o soluție de tranziție în care unii oameni vin direct în Europa și fac cererea de azil chiar uh, direct. Însă regulile trebuie să fie următoarele marea parte a cererilor trebuie să fie făcută direct în țarul, țara terță prin UNHCR, în care se poate lua și decizia imediat dacă are cineva un statut de protecție sau nu. Astfel, avem șansa și posibilitatea de a folosi căi sigure și legale de care să se folosească migranții pentru ca să nu trebuiască să înceapă o călătorie periculoasă, să nu trebuiască să fugă în condiții periculoase și să se lase pe mâna călăuzelor. Aceasta ar fi constelația totală, dar eu știu că există și vor exista faze de tranziție în care printr-un pilot uh, printr-un proiect pilot vom putea începe să vedem cum funcționează. În această fază pilot, uh, persoanele țările care vor să funcționeze pe bază voluntară ar putea participa. Cehia, ați vorbit de ea, eu am trăit chiar la granița cehă, eu sunt un copil al regiunii de frontieră și știu că și situația din Cehia este foarte bună și dacă mă uit la statistică, Austria, de exemplu, la, pe 1000 de locuitori are 2 solicitanți și Cehia 0,2 solicitanți de azil la 1000 de solicitanți la 1000 de persoane. Deci cred că totuși la fel uh, trebuie să fie situația și în Cehia și în Austria și lansez un apel tocmai pentru ca acele state care nu participă de fapt la această schemă să se pună la dispoziție pentru proiecte pilot țări care până acum au primit prea puțini refugiați uh, de război. Aș vrea să vorbim și despre partea de integrare. Cred că este esențial ca atunci când a fost uh, dat un aviz pozitiv, integrarea să se pornească, să se întâmple. Deși foarte multă lume, bineînțeles, și-ar dori ca peste tot să fie pace și ca să se întoarcă toată lumea după aceea acasă și cei care sunt în azilanți vor uh, acest lucru, dar mulți vor rămâne la noi în țări, dacă mă gândesc, de exemplu, la azilanții din Siria. Și așa este, este nevoie ca cei refugiații de război care au rămas în Europa să fie recunoscuți ca migranți și să poată să se, să se integreze la noi în uh, Europa și să arate disponibilitate de a învăța, bineînțeles, limba dar este foarte important să oferim uh, măsurile de integrare și aceste măsuri ar trebui să fie acceptate. Învățarea unei limbi străine este întotdeauna foarte dificil, dar sunt convinsă că tocmai refugiații de război uh, din Siria, care sunt foarte cultivați și au o afinitate destul de mare cu limbile, sunt convinsă că vor învăța foarte repede și foarte motivați limba cehă. Eu voi discuta astăzi cu domnul comisar despre sistemul total ca soluție la nivel european și ca uh, în centrul atenției să existe un sistem de cote obligatoriu pentru toată lumea, pentru că tocmai acum când ne-am pus de acord pe un sistem comun de azil și în care toată lumea ar trebui să uh, facă față acestor obligații, nu, uh, dacă cineva nu dorește, dacă un stat nu dorește să facă acest lucru, trebuie tocmai să existe un sistem obligatoriu. La fel se întâmplă și în Austria. Avem la nivel național astfel de anomalii, așa cum avem și în Europa. În noile state, numai doi sau trei, două sau trei dintre ele își umplu la maxim cota și restul nu. La fel se întâmplă și la nivel european, unde de aceea lansăm un apel la adresa solidarității. Am lansat un apel deja de mai de mult și totuși situația e în continuare cât se poate de nedreaptă în care foarte puțin, 10% din state iau 90% dintre azilanții uh, la ei, uh, adică îi primesc. UNHCR-ul va începe o verificare a solicitanților încă din statul terț, apoi va trimite cererea de azil către statele membre și apoi în cadrul proiectului pilot vom testa mai întâi cum funcționează acest proiect și vor fi invitate mai ales acele state care ne sunt uh, codașe în ceea ce privește cotele. Mai ales în situația aceasta foarte grea, care este o provocare pentru toată lumea și în care mii de oameni sunt uh, pe fugă, pe drum, din cauza violurilor și a persecuțiilor, trebuie să dăm dovadă de solidaritate. Apoi, cum va arăta această cheie? Bineînțeles, vă stau la dispoziție pentru că uh, numărul de locuitori, economia și alți factori va trebui să fie luați în considerare atunci când se decide cota pentru ca să putem uh, să creăm o cheie fair, corectă. Important este însă să luăm un angajament, să spunem cu toții un da clar față de un astfel de proiect pentru ca să facem un pas înainte. Sunt absolut convinsă că nimeni nu are niciun interes ca Europa într-o problemă atât de importantă să eșueze. Europa nu are voie să eșueze aici, este nevoie de aceea de o soluție profesionistă și rapidă. Și de aceea lansez un apel către toată lumea ca să putem contribui la aceasta. Am mai uitat o întrebare. Dublin, sistemul de la Dublin, dacă ne uităm la sistemul acesta în totalitatea sa, îmi dau seama că la sfârșitul acestei căi am putea să renunțăm la Dublin, dar pentru o soluție de tranziție e nevoie de un Dublin modificat și de-abia atunci când vom avea o cotă care să se asigure că lucrurile sunt împărțite corect și fiecare stat membru își îndeplinește obligația, atunci pot să-mi imaginez că o să putem să renunțăm total la Dublin, dar numai când vom avea această cotă corectă care este respectată de către toată lumea. Atunci nu vom mai avea nevoie de Dublin. Dar despre aceasta vom putea vorbi la sfârșitul acestui drum, când vom avea un sistem comun de azil european, nu numai pe hârtie, ci unul care și funcționează. V-aș ruga foarte mult să mă susțineți și vă mulțumesc că am avut șansa astăzi să vorbesc în fața deputaților din Parlamentul European pentru a prezenta acest proiect și dacă ar fi să-mi doresc ceva, mi-aș dori ca dumneavoastră să faceți eh, lobby la colegii dumneavoastră pentru ca să o spun foarte clar pentru acest model, pentru ca să avem și o șansă realistă de a pune în aplicare acest proiect pilot cât de repede. Mulțumesc! Thank you very much indeed, Minister. That was, um... Mulțumim foarte mult, doamnă ministru. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns la toate aceste întrebări. Am, am auzit la un moment dat traducere cehă. Nu știu dacă asta a fost, a fost un fel de pedeapsă a fost un fel de pedeapsă. Acum aud engleză, este mai bine. Ați spus la sfârșitul intervenției dumneavoastră că ar fi bine dacă am avea un sistem de azil funcțional în Uniunea Europeană și bineînțeles că asta încercăm să facem. Lucrăm foarte mult, dar măsurile adoptate nu sunt implementate de către statele membre. Așadar ne bucură că Acum statele membre și-au dat seama de acest lucru, că sistemul nu este perfect, dar măcar că statele membre cel puțin fac ceva. Implementarea și transpunerea măsurilor adoptate reprezintă problema majoră și de aceea uh, cred că și doamna Wikström spunea că avem o politică de reinstalare foarte bună, dar vizita dumneavoastră este foarte importantă pentru că cu cât mai multe uh, discuții avem cu Consiliul, cu atât mai bine, pentru că interfața cu Consiliul pe politica de azil este foarte importantă pentru noi. După cum spuneați, ar trebui să răspândim aceste uh, informații. Vă mulțumesc uh, pentru prezență în numele tuturor colegilor. Mulțumesc uh, și dumneavoastră, colegi, stimați colegi, pentru prezența dumneavoastră. If you need some further information, I can send you some information. Okay? Colleagues, we can, we can in fact... Putem să trecem la următorul punct. Toată lumea este aici. Thank you very much. Colleagues, I do appreciate as well everyone is here. Stimați colegi, atâta timp cât uh, sunteți aici, uh, apreciez acest lucru. Putem trecem la punctul Frontex. Dacă sunteți pregătiți. Okay. So colleagues, we can move on to point 20. Putem să trecem la punctul 20. În interesul tuturor celor care vor să se întoarcă acasă cât mai repede. În ceea ce privește punctul legat de Frontex, vom avea un schimb de opinii cu directorul Frontex,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 while doing that. So, colleagues, um, obviously there's a great interest in uh, Frontex. And I've said to Mr. Stimați colegi, avem un interes foarte mare în Frontex. Mulțumesc celor care sunt prezenți deseori Săptămâna trecută, în 26 noiembrie, pe baza propunerii Comisiei, Consiliul Director al Frontex a ales pe domnul Fabrice Negheri, care este aici alături de noi, ca președinte, ca director al complex, al Frontex, și de aceea ne uh, bucurăm să-l avem aici. Se indica că acest candidat va fi invitat să facă o declarație în fața comisiilor competente din Parlamentul European și să răspundă întrebărilor puse de eurodeputați. Parlamentul poate să emită un aviz în legătură cu acest candidat. Deci acest proces, acestui proces îi dăm curs astăzi. Domnule Legeri, aveți cuvântul. După care dăm cuvântul deputaților. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri, doamnelor și domnilor. Astăzi uh, am mare onoare de a fi invitat de Comisia Libe pentru a avea un schimb de opinii la Comisia dumneavoastră după alegerea mea ca director executiv al Frontex. Văd acest schimb de opinii ca o oportunitate importantă de a mă prezenta și de a întâlni pentru prima dată membrii Comisiei Libe. Sunt conștient de faptul că Parlamentul European și în special Comisia Libe sunt foarte activi în domeniul justiției și afacerilor interne, poliției, uh, politicii de migrație și afacerilor interne. În ceea ce privește adoptarea legislației noi în acest domeniu, Parlamentul are un rol pe temele bugetare și sunt conștient de rolul cheie al Parlamentului în ceea ce privește controlul democratic asupra organismelor comunitare. Așadar, ca director executiv al Frontex, vreau să am o relație fructuoasă cu membrii Comisiei Libe. Aș dori să mă prezint pe scurt înainte de a prezenta felul cum înțeleg eu acum provocările Frontex din următorii ani. După cum știți, lucrez de 18 ani ca și funcționar administrativ în Franța și de 3 ani mă aflu la Comisia Europeană din Bruxelles și am lucrat 2 ani uh, ca diplomat în Corea. cariera mea este împărțită în abordări operaționale și funcționale la, uh, în activități europene și internaționale. Am fost uh, în ministrul de interne france, francez, la sediul principal din Paris, unde am fost uh, responsabil cu gestionarea uh, granițelor externe, politica vizelor și mm, gestionarea migrației. Am fost viceprefect în regi- într-o regiune, deci a trebuit să implementez uh, politicile naționale și europene la nivel global, local. Am, a trebuit să coordonez o serie de agenții de aplicare a lege, forțe polițienești și uh, servicii de salvare. Prin toate aceste experiențe am avut funcții și în alte ministere, în Ministerul de Apărare din Paris, ca șef de divizie al uh, Diviziei de Legislație Europeană și Națională și uh, șef al ambasadei franceze în Corea. După cum am menționat deja, am fost detașat ca expert național către Comisia Europeană, Digi eh, Justiție și Afaceri Interne din 2000 până în 2003. Acolo, în eh, echipa comisarului Vitorino, am avut eh, un rol activ în redactarea comunicării spre o abordare comună a gestiunii frontierelor externe, susținută în 2002 de către Consiliu, care a dus la crearea agenției Frontex. Această experiență uh, mi-a trezit interesul în politicile europene în domeniul justiției și afacerilor externe și m-a convins să încerc să activez din nou la nivel comunitar în viitor. După cum vedeți, în majoritatea pozițiilor pe care le-am avut, am am învățat cum să unesc o perspectivă strategică și o implementare concretă, pe de altă parte. Însă, mai există încă un lucru în, în trecutul meu profesional pe care l-aș evoca, pentru că mi se pare relevant pentru Comisia Libe. Doamnelor și domnilor, știu că Comisia dumneavoastră este preocupată despre respectarea statului de drept a drepturilor fundamentale. În majoritatea pozițiilor pe care le-am ocupat, a trebuit să țin cont de aceste lucruri. În ultima mea în ultimul meu post din Franța, am fost în uh, legătură directă cu uh, Agenția pentru Drepturi Umanitare, drepturile ale Omului și cu Agenția pentru Drepturile Migranților. Am tratat jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, uh, a Curții de Justiție a Uni- Uniunii Europene și ar trebui să implementeze principiul proporționalității în agențiile de aplicare a legii. Vă pot da câteva exemple suplimentare. Am contribuit la cooperarea cu jurisdicția penală internațională și în uh, circunstanțe mai puțin dramatice am lucrat în Ministerul de Apărare pe componentul de dreptul, drepturi ale omului în misiunile de pace conduse de Uniunea Europeană. Aceste experiențe îmi um, permit să fiu conștient în legăt- de uh, Carta Europeană a Drepturilor, om, Drepturilor Fundamentale, care se aplică Frontex și mă voi asigura că agenția o va aplica în mod corect și o va promova. În ceea ce privește provocările cu care se va confrunta Frontex în următorii ani. Doamnelor și domnilor, în primul rând, vreau să vă spun câte ceva despre misiunile agenției și despre viziunea mea despre rolul său. Frontex a fost creată pentru a facilita cooperarea operațională între statele membre în gestiunea frontierelor externe ale Uniunii. Pe termen lung, ca obiectiv operațional și politic, eu văd Frontex ca uh, un exponent al unei culturi comune, ale valorilor noastre comune în gestiunea frontierelor. Frontex este o agenție operațională care acordă solidaritate statelor membre care sunt uh, în prima linie a granițelor, frontierelor externe. Frontex însă nu trebuie să fie văzută ca o agenție care să depășească responsabilitățile statelor membre pentru gestiunea frontierelor externe. În momentul actual, Frontex trebuie să susțină o convergență mai mare între entitățile naționale ținând cont de faptul că Consiliul European a solicitat Comisiei și Agenției să examineze fezabilitatea unui sistem european de grăniceri. În acest context, văd Frontex ca o piesă operațională a abordării comunitare în, ă, în sensul migrației și ă, transferului și o interfață de colaborare cu statele terțe. Frontex este doar un component din politicile externe ale Uniunii. Noi trebuie să colaborăm cu Comisia și cu Parlamentul și cu toate instituțiile comunitare și pe teren cu alte agenții ale Uniunii, Biroul de Susținere pentru, Age- pentru Migrație și Azil, Europol, CEPOL și Eurojust. Doamnelor și domnilor, în concluzie, problemele cu care se va confrunta Frontex uh, sunt următoarele. Așteptările politice sunt din ce în ce mai mari pentru a acorda un răspuns eficient la frontieră pentru nivelurile cre- în creștere ale imigrației și pentru a asigura securitatea. Acești factori pot să explice de ce acest factor este mai vizibil. Cu toate acestea, gestionarei frontierelor externe, externe nu pot să estimeze situația geopolitică pe termen lung și presiunile variabile care vor afecta Uniunea Europeană. Următoare, în următoarele fluxuri de uh, migranți economici și solicitanți de azil în, încearcă, care încearcă să ajungă la frontierele noastre. Așadar, trebuie să ne bazăm pe misiunile Frontex și Trebuie să ținem cont de aceste aspecte în formarea grănicerilor. Statele membre trebuie să ia pași să, să întreprindă pași operaționali pentru a se asigura că legislația europeană este implementată corect. În consecință, sunt convins că rolul Frontex este de a aduce plus valoare europeană la nivel operațional. Cu această imagine contextuală, provocările Frontex pot fi împărțite în mai multe categorii, operaționale, financiare sau de personal. Din punct de vedere operațional, Frontex va trebui să găsească un echilibru între opțiunile strategice, să rezolve fluxul actual de de migranți care vin pe calea mării, fără să neglijeze frontierele terestre, fără să neglijeze nici frontierele aeriene, care sunt potențial impuse, potențial expuse acestor fluxuri migratorii. Agenția va trebui să găsească un echilibru și între operațiunile comune pe termen scurt și investițiile pe termen lung în constituirea de capacități, cum ar fi Eurosur sau formarea pentru un sistem european de grăniceri. Frontex va trebui să rezolve și un paradox. Este o agenție operațională, dar depinde de mm, activele statelor membre. Așadar, agenția trebuie să îmbunătățească uh, disponibilitatea acestor active în cadrul procedurilor de punere în comun a resurselor și probabil va trebui să găsim o soluție de a închiria asemenea echipamente pentru operațiuni de răspuns rapid. Dintr-o perspectivă financiară, operațiunile Frontex și reputația agenției noastre și așteptările politice la nivel înalt exprimate de către Comisie, Consiliu, Parlament și chiar în opinia publică vor pune presiuni mari asupra agenției. După perioada de uh, început, agenția ar trebui să ia pași interni, să întreprinde pași interni pentru a uh, îmbunătăți uh, cheltuielile pe operațiuni practice. Trebuie să pregătim o evaluare mm, la jumătate de, de mandat și Frontex trebuie să prioritizeze acțiunile strategice pentru a avea susținerea părților implicate și susținerea dumneavoastră ca autoritate bugetară. Frontex trebuie să fie uh, să aibă documente credibile și transparente în domeniul financiar. Provocările uh, de personal sunt o consecință a provocărilor operaționale și financiare. În momentul de față nu lucrez în această agenție și este, mi este dificil să pot intra în detaliu pe aceste probleme. Dar, în general, pentru că aceasta a fost metoda mea de lucru. Îi voi asculta pe angajații agenției și voi eva- evalua provocările de personal. Cunosc meritele. meritele agenției și munca de calitate a angajaților săi. Există un post uh, liber în, la vârful uh, acestei agenții. agenția va trebui să răspundă la întrebări legate de alocarea optimă a personalului în ceea ce privește prioritățile și cum se um, folosesc cel mai bine angajații pentru necesitățile actuale. Frontex probabil va trebui să pună accentul pe capacitatea sa de a funcționa și a gândi mai flexibil și de a se adapta la un mediu în schimbare. În ceea ce privește prioritățile mele, doamnelor și domnilor, v-aș sublinia că îmbunătățirea disponibilității activelor statelor membre este una dintre acestea în procedura de punere în comun. Trebuie să găsim un echilibru între granițele maritime, terestre și aeriene, într-o anumită măsură. Să pregătim uh, evaluarea la jumătate de mandat a strategiei europene, să dezvoltăm cooperare cu statele din afara Uniunii, să îmbunătățim gestiunea migrației eh, ilicite. Domnilor și domnilor, provocările sunt solicitante, sunt conștient de responsabilitatea pe care o implică și uh, voi repeta ceea ce am spus la Consiliul Director al Frontex. Uh, lucrul în echipă este o precondiție. Sper să am susținerea dumneavoastră ca membri ai Comisiei Libe și aș spune din nou că munca în echipă este, după părerea mea, foarte legată de transparență. Așadar, în această perioadă de transparență, aș dori să am o relație deschisă cu dumneavoastră. Deja este planificată o vizită la sediul Frontex în februarie și uh, vă lansez o invitație permanentă să veniți la Varșovia pe lângă uh, vizitele formale ale delegațiilor libe. Ca director executiv voi transmite rapoarte și stau la dispoziția dumneavoastră pentru rapoarte ad hoc în cazul unor evenimente specifice sau pe rapoarte tematice, pe problemele pe care vrea să pună accentul Comisia dumneavoastră, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Okay, thank you very much, Mr. Legeri. Mulțumim și noi, domnule Legeri. Deci, colegi, știu că <laughs> toți încercați să plecați mai devreme, este joi după amiază. Nu avem multe puncte pe ordinea de zi de această după amiază, vreau uh, să spun colegilor care sunt prezenți că e totuși bine, că iată aici avem nucleul dur practic al comisiei noastre și vă rog să continuați așa, munca noastră este apreciată. nu vom reuși să ne ducem la bun sfârșit uh, programele dacă nu veți continua să ne ajutați. Avem o agendă foarte încărcată și trebuie să continuați munca din greu și mulțumesc cu ocazia asta și asistenților mei. Spun asta pentru că știu că la sfârșit nu, nu veți mai asculta ce am de zis, așa că vă spun de pe acum. Vă mulțumesc foarte mult. Știu că munciți din greu și pentru asta vă mulțumesc. Și acum, domnule Jerry, e o situație neobișnuită. E o formalitate, practic, dumneavoastră ne înfățișați prioritățile și așa mai departe și acum urmează o dezbatere, dar ă, asta este, asta ă, este modul în care membrii ă, Parlamentului au șansa să aibă o conversație cu dumneavoastră. Deci acum începem runda de discuții pentru a începe întrebările în legătură cu prioritățile și mandatul dumneavoastră. Deci, doamna Birgit Zippel, vă rog. Ja, vielen herzlichen Dank. Man könnte... Da, mulțumesc. Într-adevăr, aș avea multe întrebări pentru dumneavoastră, domnule Geri, dacă ar fi posibil. Frontex este o agenție care întotdeauna se află sub focul criticilor Bun, unele sunt, uh, unele critici vin pe drept cuvânt, pentru că lucrurile pot fi îmbunătățite, dar și statele membre trebuie să-și spărească responsabilitatea, că uneori se uită în cazul acestor critici de ce trebuie să facă statele membre. Dar am uh, și întrebări legate de prioritățile strategice despre care ați vorbit. Ați mai vorbit și despre cooperarea cu țări terțe. Vă întreb dacă aveți priorități în acest sens Însă și în ce privește proiectele de cooperare și schimb de informații consolidat, activități în comun, ce preconizați din acest punct de vedere? Și un alt punct problematic, cooperarea cu statele membre în garantarea drepturilor fundamentale. În săptămâna asta am avut o agenție, a, o, mă scuzați, un raport a Agenției pentru Drepturile Fundamentale eh, despre situația din eh, aeroporturi, dar și la frontierele terestre, unde drepturile fundamentale nu sunt totdeauna respectate. cum ați putea îmbunătăți lucrurile? Cum considerați să, că se poate obține un grad mai înalt de protecție a drepturilor? Oare printr-o mai bună formare? Ce priorități aveți ca să obțineți mai bune rezultate? Și încă o întrebare în privința resurselor financiare. Da, <clears throat> dacă dumneavoastră ați putea uh, avea ultimul cuvânt și lua o hotărâre de unul singur, unde anume Uh, ați indica uh, punctele prioritare, că, în ce direcție ați alocat fondurile în următorii ani pentru Frontex? Mulțumesc, spune președintele. În februarie se planifică o, o vizită la Frontex. Trebuie menționat și asta, dacă am înțeles eu bine. Foarte bine, așa e. Și acum, doamna Cecilia Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Legeri, vă urez bun venit în fața Comisiei libere a Parlamentului European. Vă felicit pentru uh, noua funcție. E una importantă și așteptăm o bună cooperare cu domnia voastră. Aș avea un comentariu și în legătură cu curriculum, uh, vite pe care l-ați prezentat. E impresionant. Ați fost uh, activ și în guvernul francez și în instituțiile europene. Președinte, nu, totdeauna e așa, doamna Wikström, să nu o luați în serios. Doamna Electron, te rog, dar de voie să continui. Bun. Atunci când s-a discutat în Parlament noul regulament Frontex, a existat un element la care v-ați referit foarte bine, care a, asupra căruia s-a concentrat atenția și rămâne o prioritate de vârf, și anume să se asigure respectarea drepturilor fundamentale în toate activitățile Frontex noi am, uh, avem și un forum consultativ și un, ofițer pentru, un birou pentru drepturile fundamentale și trebuie și o, o formare a corespunzătoare a personalului Frontex pentru a include și drepturile fundamentale și dacă există o suspiciune de încălcarea drepturilor fundamentale în orice fel de activitate a Frontex, uh, se suspendă um, suspectul până când se face o anchetă. Acum uh, mă întreb cum care este părerea dumneavoastră? Cum vor funcționa lucrurile în practică? Dumneavoastră, ca nou director executiv al agenției, ne puteți asigura că veți garanta întotdeauna respectarea drepturilor fundamentale și ce fel de măsuri prevedeți când și dacă s-ar produce o încălcare a acestor drepturi? În al doilea rând, când recent Frontex a înlocuit operațiunea Mare nostru cu Triton, am putut identifica un decalaj clar între ceea ce pot face statele membre, în cazul acesta Italia, cu rezultate impresionante, și ceea ce poate face Frontexul în ce privește echipamentul, dimensiunile navelor și așa mai departe. Vrem să ne asigurăm că Frontex va dispune de mm, instrumentele și mandatul necesar pentru a-și îndeplini, îndeplini activitățile la frontiere, uh, nu în ultimul rând la Marea Mediterană. Am adoptat regulamentul Frontex pentru operațiuni pe mare. Chiar înaintea finalului ultimei legislaturi. Și salut faptul că se spune acolo clar că salvarea vieților omenești este prioritatea numărul 1. Sper că veți putea să ne aduceți în continuu informații proaspete în legătură cu modul în care se aduce la îndeplinire uh, regulamentul, planul operațional și cum se înfăptuiesc uh, activitățile atunci când va demara Triton. Mulțumesc din nou că ați sosit aici în fața noastră și sper că vom mai avea multe discuții de a uh, discuta cu noastră în viitor. Mulțumesc. Și acum domnul Becker. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Legeri, sau Legeri, nu știu exact cum se pronunță numele, spune domnul Becker. Parteneriatul care este descris ca următoarea activitatea noastră, care următoarea metodă de lucru a noastră, este foarte importantă pentru Parlament și pentru Frontex. Dumneavoastră preluați această funcție într-un moment foarte dificil. Avem crize în vecinătatea Europei, avem o criză a migrației și avem o problemă foarte gravă de finanțare cu o situație foarte precară. Am două întrebări către dumneavoastră. În primul rând, în ce puncte Parlamentul și, bineînțeles, Comisia Libe, în primul rând, să poate să vă susțină în activitatea dumneavoastră la Frontex. Am vrea să ascultăm din partea dumneavoastră ce este important. Și a doua întrebare se referă la buget. Cred că este foarte clar că statele membre nu o să mai uh, pună la dispoziție mai multă susținere pentru Frontex în mod voluntar, dar cred că este o nevoie foarte clară în momentul de față ca noi, din partea Parlamentului European și Comisia Libe pe viitor, să nu mai tăcem atunci când munca dumneavoastră este pusă în pericol de către cei care vă și împiedică mijloacele financiare care ar putea curge spre dumneavoastră. Aș vrea să vă întreb de aceea ce și în ce măsură, la ce sume vreți să ajungem și ce vreți să definim cât bani, de fapt, concret aveți nevoie și pentru ce? Mulțumesc. Thank you, Mr. Becker. Um... Mulțumim, domnule Becker. Domnul Stirovski. Am <laughs> pronunțat mai bine de data asta, întreabă președintele. Da, da, da. Ați, aproape perfect ați pronunțat. Claude, foarte bine ați pronunțat. Trebuie să devină un fel de relație cum am cu Cecilia, e mult prea mult. Da. Ați pronunțat mult mai bine în limba cehă de data asta. Acum în limba cehă. Mulțumesc. Domnule Legeri, vă mulțumesc pentru că vă aflați azi alături de noi și că dați dovadă de deschidere de spirit și ne și, invita, ne și invitați să vă vizităm și o vom face pentru că mm, nici nu e o distanță așa de mare, în special uh, față de Praga, Republica Cehă, așa că pregătiți-vă pentru vizita noastră însă vă vom pune întrebări severe și dure. De exemplu, eu sunt uh, raportor din umbră pentru fondul, pentru frontierele externe și uh, am uh, remarcat faptul că în trecut acest fond nu a prea mm, participat la operațiunile Frontex și unele fonduri uh, din statele membre pur și simplu nu au fost uh, puse la dispoziția Frontex. Cum prenuiți să schimbați lucrurile? În doilea rând, uh, curicul, din curriculum vite, văd că aveți o bogată experiență cu uh, instituțiile naționale sau europene. Noi avem experiențe cu funcționari publici care ne-au spus că pur și simplu nu se pot schimba lucrurile, însă eu sper că la Frontex Dumneavoastră veți dori să schimbați lucrurile în bine și să aduceți mai multă eficiență. Am fost uh, raportor și în procesul bugetar pentru 2014 și 2015 și în propunerea din partea Consiliului am văzut că Uh, ei prevăd uh, o reducere a fondurilor pentru Frontex. S-ar putea să se înregistreze și reduceri de personal. Care credeți că va fi impactul acestor măsuri la adresa Frontex? Veți avea vreo reacție? Și precum Cecilia Doresc și eu să laud interpreții. Am, uh, am vorbit adineaur în germană și am ascultat uh, între timp în cască traducerea în ceh. A fost o interpretare perfectă, deci le mulțumim uh, din nou interpreților pentru munca de calitate. Și... I do agree. We, we very much take it for granted. Da, uh, <laughs> președintele, într-adevăr, ne unim și noi acestor laude adresate interpreților. Următoarea vorbitoare. Voorzitter, en dank aan de heer Legeri hier voor zijn komst. Um... Mulțumesc, uh, domnule președinte, și mulțumiri și domnului Legeri pentru că este alături de noi. E o plăcere să Uh, putem să ne întreținem nu doar cu reprezentanții Comisiei Europene. Astăzi s-a vorbit foarte mult aici despre migrația ilegală și aș avea câteva întrebări către directorul Frontex în acest sens ca să înțelegem uh, care este punctul său de vedere asupra situației și misiunilor Frontex. Dumneavoastră considerați că Frontex poate într-adevăr să dea un răspuns uh, migrației ilegale și dacă da, în ce mod? un fel de... Există un sistem de protecție pentru migranți sau la ce anume vă gândiți că ar putea face Frontex? Mulțumesc. Acum domnul Weinhofer. Mulțumesc foarte mult. Încă o întrebare, vă rog, ați vorbit despre colaborarea cu celelalte agenții, Europol, Eurojust și așa mai departe. După părerea mea, e vorba aici de un acord uh, pentru schimb de informații, de date între Europol și Frontex. Pe mine m-ar interesa unde s-a ajuns cu această muncă, care este scopul pe care îl urmăriți cu acest acord și care sunt problemele pe care le vedeți dumneavoastră deja în contextul protecției datelor. De fapt, în discursul noastră introductiv ați uh, menționat foarte clar că protecția drepturilor fundamentale vi se pare esențială și vreau să o întreb de aceea aceste lucruri. Mulțumesc. Thank you. next is... Președintele. Mulțumesc acum domnul Rade. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Legeri, aș dori să vă felicit pentru numirea în funcția de director executiv al Frontex și uh, vă asumați această funcție într-un moment în care așteptările sunt foarte mari. să trebuie să protejați uh, frontierele europene de imigrația ilegală și în același timp să protejați și pe solicitanții de azil. Ca europarlamentar bulgar, mă interesează foarte mult ce anume se întâmplă cu solicitanții de azil, pentru că ne confruntăm cu o creștere a numărului acestora proveniți din Siria. E vorba de mai mult de 30.000 de oameni care au încercat să ne treacă frontierele ilegal doar în acest an. Au existat uh, și refugiați care au ajuns în uh, Bulgaria traversând Marea Neagră. Am uh, cerut ajutor de la colegii noștri europeni. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este, plănuiți vreo nouă misiune în Bulgaria? la frontierele dintre Bulgaria și Turcia și Bulgaria și Grecia. Oare n-ar fi necesară o misiune Frontex la Marea Neagră pentru a reduce fluxurile migratorii spre Europa uh, la acea, la acea frontieră și oare uh, nu s-ar putea transforma Marea Neagră într-un nou coridor de migrație ilegală spre Uniunea Europeană și dacă da, care ar fi măsurile uh, pe termen lung pe care le planificați în sprijinul statelor membre care au nevoie de susținere suplimentară pentru că se confruntă cu uh, fluxuri migratorii însemnate. Mulțumesc acum, Elișnan. Da. Mulțumesc. Uh, Mulțumesc, Claude. Urez și eu bun venit, domnului director. Am o întrebare punctuală. Aș dori câteva clarificări în legătură cu rolul agenției Frontex în operațiunea Triton. Știți că din octombrie 2013, de la tragedia din Lampedusa, guvernul italian a lansat operațiunea Mare Nostru, în care oricum a reușit să salveze mai mult de 100.000 de vieți a Marea Mediterană. Să, din păcate, după cum s-a spus, cred aici, Marea Mediterană a devenit un cimitir, un cimitir european. Am avut uh, mai întâi un cimitir european uh, și doar uh, eventual ulterior vom avea o politică europeană pentru a proteja solicitanții de azil, din păcate. Vă gândiți cumva să implicați mai mult statele membre alături de Frontex, pentru că problema migrației este una europeană, nu doar a statelor membre de la frontiera sudică a Europei. Însă există și multe preocupări, eh, pentru că, pe de o parte, mijloacele pe care le are la dispoziție operațiunea Triton, după cum spunea doamna Wikström, nu se pot compara deloc cu cele de care a beneficiat Mare Nostru. Mai puține avioane, mai puține eh, embarcațiuni, mai puțin personal. Apoi, eh, zona de intervenție nu mai e la 127 de mile de la apele teritoriale, ci doar la 30 de mile maritime și e o mare diferență. Și nu e clar, va avea Triton un mandat de căutare și salvare ca Mare Nostrum. Eu cred că cu o rază mai scurtă de intervenție vom cauza noi tragedii sau le vom scăpa din vedere. Așadar, vă întreb, care va fi rolul Frontex în operațiunea Triton? Ce părere aveți despre aceste îngrijorări în legătură cu operativitatea sa și cum putem eventual consolida această misiune? Mulțumesc! As you know, some of our members have actually been Mulțumesc. Uh, avem membri care chiar uh, s-au deplasat acolo, la fața locului, cum este colega care a vorbit uh, anterior. Deci, iată, avem cunoștințe directe, spune președintele. Sigur, sunt întrebări foarte bune, întrebări complexe. Acum nu vrem să, nu ne așteptăm să răspundeți în detaliu. Încercați, vă rog, să le răspundeți totuși, dar succint. Mulțumesc. Vă rog, aveți cuvântul. Da. Domnul Legeri, mulțumesc pentru toate întrebările. Voi trece la limba franceză, spun asta pentru interpreți. Și deci acum în limba franceză. Cred că au fost mai multe întrebări care s-au referit la aspecte legate de buget și de finanțare. Așadar, în acest domeniu, sigur, cum știți și dumneavoastră, bugetul pe 2014 pentru Frontex era de 80 de milioane de euro. 90 de milioane de euro, mă scuzați, a fost făcută o propunere în legătură cu rezerva de 20 de milioane de euro. Cred că pe termen lung și mă gândesc la cadrul financiar multianual al Uniunii Europene, Trebuie să putem avea o acțiune precisă, dacă e posibil, în bună cooperare cu toți actorii implicați. Și sigur, dincolo de uh, cooperarea Frontex cu Comisia Europeană și în cadrul Consiliului de Administrație, vor exista discuții și o muncă în comun cu autoritatea bugetară reprezentată de domnile voastre, domnilor și domnilor europarlamentari. Și cred că în această perioadă dificilă pentru întreaga Uniune Europeană și pentru toate statele membre, perioada de criză, va trebui să demonstrăm valoarea adăugată pe care o aduc operațiunile noastre. Va trebui cât mai bine posibil să justificăm eficiența alegerilor făcute și mai ales faptul că noi efectuăm uh, operațiunile la cel mai bun cost și cu cele mai bune rezultate așteptate în ce privește valoarea adăugată europeană sigur mă refer la operațiunile Frontex. Asta atât pentru a răspunde provocărilor de tip umanitar, la care s-au referit uh, mai mulți vorbitori aici, cât și pentru a răspunde provocărilor de gestiune a frontierelor externe și a fluxurilor migratorii, care constituie principala misiune a acestei agenții. Eu cred că în ce privește aceste chestiuni de natură bugetară, Într-adevăr, trebuie să ne bucurăm de susținerea Comisiei Libe. E un sprijin foarte important pentru noi. Și, de altfel, mulțumesc parlamentarilor care doresc să știe cum pot ajuta Frontexul. Eu cred că ne vom bucura să, ne, să, să putem conta pe sprijinul dumneavoastră, doamnelor și domnilor, atunci când vom uh, pregăti revizuirea cadrului financiar multianual. În acest moment e greu pentru mine să răspund foarte precis uh, cu sume, cu cifre, uh, de câți anume bani ar avea nevoie Frontex, din mai multe motive. Încă nu mi-am intrat în funcție, în primul rând. Deci nu pot acum să vin cu o cifră exactă. Însă, Există și priorități strategice care vor trebui convenite împreună cu toți actorii implicați. Sigur, în, asta în cadrul Consiliului de Administrație al Frontex, însă sunt convins că vor exista discuții și în alte forumuri, cum ar fi Parlamentul, Consiliul, Consiliul European, oricum, toate instituțiile Uniunii Europene vor avea loc discuții în urma cărora vom avea indicații în legătură cu prioritățile politice, strategice, pe care va trebui să le adoptăm și pe această bază vom putea mai precis să spunem la momentul respectiv uh, despre ce sumă vorbim. Și tot legat de problemele de natură bugetară, sunt semne de întrebare în legătură cu utilizarea fondurilor europene, dacă am înțeles eu bine. Și eu pot spune că din 2014 avem noua generație de fonduri, Fondul pentru Securitate Internă, Fondul pentru Familie, EMIF se numește acest fond în engleză și cred că agenția Frontex poate ajuta statele membre să prezinte proiecte eligibile uh, pentru fondul european. Iată, AMIF, Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare, ne pot ajuta cu uh, cunoștințe tehnice, pot ajuta statele membre să prezinte uh, împreună cereri, proiecte și apoi agenția poate ajuta statele membre să utilizeze împreună aceste instrumente. Mă gândesc mai ales la instrumente operaționale uh, Uh, cum ar fi avioane, nave finanțate din fonduri europene și care ar urma să fie cumpărate de statele membre sau grupuri de state membre învecinate pentru a le utiliza în comun. Și cred că aici, într-adevăr, agenția Frontex poate ajuta la elaborarea dosarului și la organizarea partajării uh, și utilizarea în comun acestor echipamente în acord cu statele membre, cu sisteme de patrulare comune organizate eventual la nivel regional uh, pentru mai multe state membre. Sunt uh, aici mai multe semne de întrebare în legătură cu drepturile fundamentale și modul în care se pot ele aplica și promova. Sigur că este o misiune importantă aceasta, care a apărut din ce în ce mai mult în ultimii ani pentru Frontex, cu crearea unui ofițer pentru drepturile fundamentale. Din punctul meu de vedere, și am spus asta în prezentarea pe care am făcut-o, sunt foarte hotărât ca acest sistem de supraveghere și de bună aplicare a drepturilor fundamentale, deci a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, spuneam, acest sistem să-l fac să funcționeze. Să va trebui să văd ce se întâmplă la fața locului, să văd concret cum se organizează lucrurile cu raportările care trebuie făcute, pentru că pot exista sisteme care, în general, sunt bine organizate pentru a aplica și respecta drepturile fundamentale, însă pot exista și cazuri individuale cu anumiți agenți care hmm, încalcă sau nu respectă drepturile fundamentale. Deci trebuie să vedem uh, lucrurile de la caz la caz, deci să acționăm punctual. Il y a également des, des... Mi s-au adresat uh, câteva întrebări privitoare la frontierele estice, uh, Marea Neagră, la Marea Neagră sau frontierele terestre, mm, unde există fluxuri de solicitanți de azil în Bulgaria. În prezentare am spus că trebuie în același timp să ne ocupăm de prioritatea pe care o avem uh, prioritatea urgentă pe care o reprezintă frontierele noastre maritime de la sud. Dar nu trebuie să neglijăm uh, și uh, ceea ce se poate produce în est. Și cred că în acest caz, cu mijloacele bugetare de care vom dispune, va trebui să ne gândim la niște investiții de viitor, în ce privește clădirea de capacitate și în ce privește posibilitatea de a acționa, pentru că dacă dorim să putem să fim gata să acționăm cu ansamblul statelor membre, uh, cu Frontex în state în care actualmente nu sunt misiuni Frontex, trebuie să uh, pregătim uh, programe de colaborare a agenților de frontieră din anumite state. Deci e dificil pentru mine astăzi să vă spun dacă da sau nu vom avea o misiune în Bulgaria, însă uh, eu voi avea grijă să nu neglijăm nicio frontieră și să facem în așa fel încât agenția să fie gata să desfășoare misiuni în diferitele puncte în care va fi cazul. Deci să nu ne concentrăm doar asupra anumitor regiuni ale Uniunii Europene. Anumite întrebări au avut un element comun și anume capacitatea Frontex de a gestiona așa cum se cuvine frontierele externe. Trebuie reamintit că așa cum uh, sunt formulatele tratate la ora actuală, în primul și în primul rând responsabilitatea, responsabilitatea în acest domeniu este a statelor membre, dar Frontex, la cererea statelor membre, intervine cu o plus valoare de solidaritate operațională, o valoare adăugată europeană și în același timp Frontex uh, e doar o piesă într-un ansamblu de politici europene uh, din domeniul migrației și eu cred că Frontex trebuie să-și aducă concursul de natură operațională, uh, știind foarte bine că sunt și alte relații cu țările sursă ale fluxurilor migratorii ilegale, cu țările de tranzit, dialoguri politice, uh, dar și alte forme de cooperare, de ajutor pentru dezvoltare, eh, ajutor pentru clădirea statului de drept. Sunt o serie întreagă de politici ale Uniunii Europene care pot să dea roade eh, pe termen lung. Deci Frontex nu este singurul instrument care pe termen lung poate aduce soluții la problemele legate de migrație. Mi s-a adresat o întrebare punctuală privitoare la operațiunea Triton și rolul Frontex în acest uh, cadru. Uh, pentru un moment, uh, după cum spuneam, nu am intrat în funcție, deci nu sunt acum la curent 100% cu situația și cu rolul exact al Frontex pe viitor în această operațiune. Știu că au existat 47 de cazuri, sau cel puțin asta era cifra ieri, 47 de cazuri în care operațiunea Triton a putut să aducă ajutor unor migranți care se aflau în pericol de NEC. Mandatul Triton e într-adevăr diferit de cel al operațiunii italiene Mare Nostrum care a fost demarată în octombrie 2013 de către guvernul italian după drama de la Lampedusa. Deci, mandatul e diferit și localizarea geografică a desfășurării e diferită, după cum a spus uh, doamna deputat. În tot cazul, rolul Frontex, desigur că e cel de a evita decesele Cred că Frontex, dar și toți ceilalți uh, intervenienți, oricare ar fi misiunea lor, uh, orice fel de navă care se află în zonă trebuie să acorde ajutorul. Ăsta este dreptul maritim. Și navele Frontex, la fel, trebuie să aplice dreptul maritim, la fel ca toate statele membre, uh, așa trebuie să aplicăm și noi obligația umanitară de a salva vieți omenești. Asta pot spune în acest moment. Je n'ai pas encore pris mes, mes fonctions. Bun, pentru că nu, nu dispun acum de informații complete și cu asta vă mai spun că eu sper că am răspuns majorității întrebărilor și sigur vă rămân la dispoziție doamnelor și domnilor eh, europarlamentari, dacă aveți întrebări suplimentare. Mulțumesc, domnule Legeri. Cred că dacă veți lua această funcție, vom mai avea ocazia să mai discutăm eh, în profunzime. Vă veți ocupa de frontiere, vă veți putea, vom putea discuta cu dumneavoastră, pentru că oricum vom vizita în februarie și eh, angajamentul nostru va fi oricum mai precis. Știu că am mai putea discuta, dar vom avea și alte ocazii. Aș vrea să mulțumesc deputaților care au stat aici. Mulțumesc și dumneavoastră pentru timpul dumneavoastră aici în fața noastră. Mulțumesc că ați rămas în sală, dragi colegi, pentru ca să putem discuta și mulțumesc și tuturor uh, colaboratorilor și interpreților un weekend foarte plăcut. La diverse nu am nimic să vă spun decât un weekend plăcut vă doresc. Mulțumesc!